Singura reacție politică la asta ar fi retragerea. Mulțumesc. A concluzione... Bun, în încheierea discuției au fost depuse patru propuneri de rezoluție. Am încheiat discuția pe acest punct. Se va vota astăzi la orele 12. Iar acum, uh, pe ordinea de zi, avem întrebarea cu solicitarea de răspuns oral uh, către Comisie privitoare la situația actuală a negocierilor comerciale cu Mercosur. Are cuvântul raportorul, domnul Vital Moreira. 5 minute, vă rog. Obrigado, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Este vorba de o întrebare aprobată de IMCO iar eu, ca președinte al acestei comisii, iată, sunt purtător de cuvânt uh, a întrebării de la uh, INTA, mă scuzați, nu INCO. Negocierile comerciale cu Mercosur au fost relansate oficial la summitul UE-Mercosur din 2010 după câțiva ani de suspendare. Obiectivul este acela de a negocia un acord comercial cuprinzător. Până în prezent au avut loc nouă runde de negocieri. Până în prezent, rundele de negocieri s-au concentrat pe partea normativă a acordului. Nu a fost încă stabilită o dată pentru schimbul ofertelor de acces pe piață, fără care nu există o negociere reală. Poate Comisia să furnizeze o imagine detaliată a situației actuale a negocierilor comerciale dintre UE și Mercosur la mai mult de 2 ani de la reînceperea oficială a negocierilor pentru acordul de, de asociere? Poate Comisia să identifice principalele obstacole cu care se confruntă actualmente negocierile? Poate Comisia să explice obiectivele cheie și să precizeze care sunt așteptările pentru următoarea reuniune ministerială UE-Mercosur, care va avea loc la sfârșitul lunii ianuarie 2013, în paralel cu summitul UE-CELAC de la Santiago, Chile. Dați-mi voie acum să mai spun câteva uh, comentarii. Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Mercosur și reprezintă 20% din uh, activitățile comerciale din acest bloc. Este principalul investitor în regiune. La ora actuală, investițiile reprezintă peste 200 de miliarde de euro. Este al optulea partener comercial al Uniunii Europene, Mercosur, iar exporturile în regiune au crescut uh, în ultimii ani au trecut de la 28 de miliarde în 2007 la 45 miliarde în 2011. Iată deci o creștere substanțială. Cu toate acestea, Ni se arată foarte clar că este normal uh, să încheiem un tratat comercial între Uniunea Europeană și Mercosul, dat fiind că potențialul de creștere a ambelor părți este bine cunoscut. Cu toate acestea, Uh, există unele probleme. Acum 10 ani au început negocierile, dar acestea au fost suspendate la puțin timp după aceea, dat fiind că nu se considera că există șanse de succes. Au fost reluate în 2010 uh, sub președinția spaniolă și iată acum din nou sunt paralizate. A, f- a fost întotdeauna criticată de ambele părți. Au fost criticate aceste negocieri, dar revoluțiile recente din partea Mercosur îngreunează lucrurile. Măsurile protecționiste și uh, anunțul de aderare a unor țări care sunt împotriva deschiderii comerciale a Mercosur, acestea sunt semnale negative pentru perspectivele de deschidere comercială a blocului. Mercosur se pare că dorește să se schimbe, să se transforme într-o economie uh, concentrată uh, um, către sine, către interior, fără să participe la mișcarea de liberalizare a comerțului internațional. America Latină, uh, la ora actuală, este dezbinată. În Mexicul, la America Latină, Columbia, Chile și-au manifestat deschiderea comercială, mai ales către UE, cu care toate aceste țări au încheiat țări comerciale, dar uh, Brazilia, uh, Brazilia, Argentina și alte țări din Mercosur rămân în afara acestei mișcări comerciale. Iată, în contextul blocării negocierilor uh, Mercosur cu Uniunea Europeană, se pare că semnalele sunt negative și se prefigurează o închidere a negocierilor. Am dorit ca Comisia să ne informeze, să informeze Parlamentul European. Bineînțeles, această întrebare nu are un interes ascuns. Dorim doar ca Comisia să ne spune care este punctul său de părere în ceea ce privește negocierile. Are rost să le mai continuăm. Vrem să știm dacă există vreo rază de speranță ca acestea să fie duse la bun sfârșit și uh, vrem să vă întrebăm dacă Uniunea Europeană poate face ceva pentru a modifica situația și pentru a face în așa fel încât partenerii noștri de la Mercosur să-și schimbe perspectivele pentru a ne permite ca aceste negocieri să fie duse la bun sfârșit, fiindcă altfel uh, vom trăi doar cu nădejde dacă lucrurile se pot schimba și vom irosi resurse, resurse pe care Comisia și Uniunea Europeană nu le uh, nu le are la dispoziție la nesfârșit și nu se poate permite să le irosească. Iată, deci, domnule comisar, aceasta este o discuție foarte importantă pentru Uniunea Europeană, pentru Mercosur și sunt de părere că trebuie să o luăm în serios. Vă mulțumesc! Mulțumesc raportorului. Acum dăm cuvântul domnului comisar de Hucht. Uh, Domnule președinte, stimați eurodeputați, Pe bună dreptate, putem spune că acordul de asociere cu țările Mercosur nu a progresat așa cum Comisia Europeană și-ar fi dorit. E clar că ne-am descurcat bine uh, de când am reluat negocierile în 2010 și că um, Asta percep și țările din Mercosur, dar uh, până acum ne-am axat doar pe normele de bază și pe principiile care trebuie să uh, stea la baza deschiderii piețelor. Acestea sunt lucruri foarte importante și am reușit să avansăm pe mai multe capitole, de exemplu în ceea ce privește normele de origine și serviciile de investiții. Însă, negocierile nu au uh, uh, ajuns și la problemele cheie, mai ales în ceea ce privește accesul pentru uh, servicii, produse industriale, produse agricole și achiziții publice, să reducem uh, tarifele sau să demontăm uh, anumite bariere din calea comerțului. E foarte clar că abordarea aceasta și-a atins limitele după cum uh, a rezultat a ultima rundă de negocieri. Uniunea Europeană spune că cea mai bună cale de a progresa este acum printr-un schimb uh, de acces la piață pentru bunuri, servicii, investiții și achiziții publice. Însă, deocamdată, țările Mercosur nu au ajuns la un acord intern și nu ne-au oferit un răspuns despre cum putem să ne îndreptăm către un asemenea schimb de acces. Și aș vrea să discutăm mai întâi noi la nivel înalt, de aceea Uh, săptămâna viitoare voi participa la o întâlnire de acest gen la Santiago de Chile pe 26 ianuarie, unde voi discuta cu omologii din uh, Mercosur. Situația internă din Mercosur este complexă și acest lucru are consecințe asupra negocierilor. Mai întâi se pune următoarea întrebare. Cine este în Mercosur, cine este în afara Mercosurului? Suspendarea Paraguayului și aderarea înceată a Venezuelei, precum și extinderea la Bolivia, sunt lucruri care ar putea complica sau tergiversa negocierile, însă nu într-o manieră decisivă. Dacă e voință politică suficientă în Mercosur, atunci putem găsi soluții. În al doilea rând, există o tendință în anumite regiuni din Mercosur de a adopta măsuri protecționiste, lucru care ar putea să uh, să ofere anumită incertitudine în cadrul negocierilor. Aștept reuniunea ministerială de la Chile pentru a vedea exact care este starea lucrurilor în diferitele regiuni din Mercosur și pentru a ajunge la un acord în legătură cu uh, lucrurile de care avem nevoie pentru a avansa. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în ciuda dificultăților, Uniunea Europeană rămâne angajată să negocieze în așa fel încât să aibă un acord echilibrat și exhaustiv. Un asemenea acord ar putea uh, genera câștiguri de ambele părți. E criză și ar trebui să uh, găsim noi surse de creștere pentru, cet- pentru cetățeni și pentru mediul antreprenorial. Aveți garanția că Parlamentul European va fi um, adus la zi cu privire la starea negocierilor. În pregătirea summitului de la Santiago de Chile am discutat cu colegii din regiuni și sentimentul general este următorul. Da, e dificil să se ajungă la propuneri și la oferte concrete. E foarte probabil că lucrurile nu se vor rezolva în decursul a doar două săptămâni, dar toată lumea așteaptă cu nerăbdare să pună capăt negocierilor, negocierilor, fiindcă vedem exact cu ce consecințe politice există aceste trenări. Dar trebuie să se hotărască odată. Ori se angajează în negocieri pe liber schimb și e clar că nu va fi ușor nici pentru noi până la urmă să venim cu oferte, ori o iau pe calea protecționistă, dar trebuie să aleagă, pentru că nu pot uh, să fie cu fundul în două luntre și în următoarele săptămâni, uh, luni, va trebui să luăm o decizie finală. Vom uh, face presiuni, uh, vom aștepta sau vom întreprinde o acțiune în fața OMC. Un lucru devine clar. Au existat măsuri care s-au implementat, uh, anumite state membre din Mercosur au dat anumite norme, de exemplu Argentina, dar lucrurile nu se vor limita la Argentina, așa că și noi va trebui să alegem la un moment dat. Suntem foarte aproape de un moment uh, decisiv. Totuși, cred că deocamdată ar trebui să încercăm să ajungem la o înțelegere și împreună să progresăm la summitul de săptămâna viitoare. Dacă veți dori, eu vă voi oferi un raport cu privire la rezultatele summitului cât mai repede cu putință. Mulțumesc, domnule comisar. Acum uh, au cuvântul vorbitorii înscriși la cuvânt. Mai întâi, domnul Salafranca. Mulțumesc. Această dezbatere vine într-un moment foarte bun, după cum spunea domnul comisar, înainte de summitul Uniunea Europeană CELAC, CELAC de la Santiago de Chile de săptămâna viitoare. Dacă trecem în revistă situația, vedem că eh, cu Chile există un, un acord de asociere, apoi s-a ratificat un acord multipartit cu America Centrală, până și cu Cuba se mișcă lucrurile și tocmai înaintea summitului de la Madrid, în uh, calitatea mea de raportor pentru acord de asociere cu acest, uh, pentru acest Parlament, m-am întreținut cu președintele Comisiei și cu domnul comisar de Hucht pentru a debloca negocierile. Domnul comisar a manifestat interesul uh, pentru Uniunea Europeană de a avea un acord echilibrat, ambițios și care să țină cont de toate sensibilitățile stârnite de această temă. Eu aș dori să vă întreb, domnule comisar, pentru că dumneavoastră v-ați referit la situația politică a țărilor din Mercosur și e adevărat că între reinițierea negocierilor mm, parțial imputabilă Mercosurului nu a fost posibilă cu o ofertă concretă care să amelioreze anterioara ofertă negociată. Știm, există criza din Paraguay, Știm că ce se întâmplă cu Venezuela, dar știm de asemenea, domnule comisar, că diferențele uh, de produse sensibile se referă la mai puțin de 10% din produsele uh, comercializate. Credeți că țările din Mercosur au voința politică de a încheia acest acord, domnule comisar? Și dacă ar fi, după cum dumneavoastră, să, să, după, după cum dumneavoastră ați spus, dacă ar fi să ajungem la concluzia că nu există voință politică, care ar fi alternativele? Credeți, domnule comisar, că ar fi bine să, să încheiem acord cu acele țări care și-au manifestat disponibilitatea uh, de a ne face o ofertă concretă, vorbesc de Brazilia, Uruguay, Paraguay, pentru că, domnule eh, comisar și domnule, domnule președinte, atunci când există voință, există și o soluție. Mulțumesc. Susta. Mulțumesc acum, domnul Susta. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Am vrut noi de la Comisia INTA să solicităm o dezbatere în Parlament pentru că considerăm important ca înaintea summitului european cu America Latină și în vederea adunării Eurolat de peste câteva zile de la Santiago de Chile să avem o orientare a Parlamentului European în legătură cu această problemă. Noi știm că nu e vorba doar de schimburi comerciale legătura între Europa și această parte a Americii Latine se poate înscrie în cadrul revizuirii uh, legăturilor dintre Europa și celelalte puteri uh, de la Oceanul Atlantic. Într-o lume a competiției și din ce în ce mai globalizată, Europa are nevoie de alianțe strategice. Se amintau aici acordurile încheiate cu Mexicul, cu Chile, cu Columbia și Peru, eu cred că Uniunea Europeană are uh, tot interesul să vină cu o inițiativă însemnată și cu aceast, aceste țări uh, ale Mercosur ca să creeze cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Știm care sunt însă obstacolele, obstacole care nu provin din partea Uniunii Europene. Eu apreciez munca întreprinsă de comisie până acum, apreciez și sistemul de informații uh, pe care l-ați avut față de Parlament, însă cred că trebuie să fim foarte fermi și să indicăm limitele care au apărut în cursul acestor ani din partea unor țări și mai ales din partea argentinienilor, dar să nu uităm nici de inițiativele protecționiste ale Braziliei. Acestea, într-adevăr, sunt obstacole în calea reluării acestei strategii politice, nu doar comerciale. Încă o dată, comerțul devine mm, punctul cel mai înaintat, înaintat a unei strategii uh, necesare a Uniunii Europene. Deci noi, ca Parlament, trebuie să dăm un semnal de susținere ca să se reia negocierile și să se ajungă în curând la un schimb de oferte care să fie și realizabile. Mulțumesc. Așa cum domnul Metin Cazac. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați colegi, de, deplorăm absența progresului în ceea ce privește liberul schimb între Mercosur și Uniunea Europeană din uh, absența voinței politice. Unele state au luat chiar măsuri de reglementare care impun uh, restricții în ceea ce privește furnizarea, măsuri de taxare ale impozitelor și așa mai departe. Licențele neautomat, neautomate vor, uh, uh, ne vor costa 45 de milioane de euro. Guvernul argentinian a preluat control asupra sectorului energetic și, uh, iată, acum blochează angajamentele de combaterea protecționismului și acum se transmite un mesaj negativ investitorilor străini. În afară totuși de aceste aspecte negative, trebuie să punem totuși accent și pe aspectele pozitive. Aceste două regiuni se angajează să respecte drepturile omului și democrația, iar acest acord uh, va aduce 4 miliarde și jumătate de venituri ambelor părți. Drepturile omului, democrația, normele democratice și de mediu înconjurător, considerăm noi că trebuie să fie părți integrante ale acestui acord. Dacă Uniunea Europeană, Europeană dorește să aibă o politică integrată și să protejeze uh, avantajele economice, dar în același timp să-și respecte angajamentele și valorile Uniunii Europene trebuie să se înregistreze progres la următorul summit UE-Eurolat. Uh, uh, În uh, același timp avem nevoie de o abordare mai structurată pentru a putea să, să eliminăm piedicile. Mulțumesc foarte mult, doamna Greza, la cuvântul. Stimați colegi, iată de 10 ani negocierile cu Mercosur Uh, au început, iar uh, acum avem acordul cu Columbia și cu Peru și cu uh, America Centrală. Avem aceeași rețetă neoliberală care se bazează pe un dezacord, un dezechilibru între aceste două regiuni. Pe de o parte, importurile de materii prime, de produse agricole, care vehiculează viziunea Americii Latine a grânarul Europei în detrimentul agricultorilor și uh, Eh, și din America Latină și din Uniunea Europeană. În al doilea rând, exportul materiilor prime, a serviciilor. Nu aceasta este dezvoltarea pe care ne dorim. Ni se propune astăzi o rezoluție pentru a grăbi negocierile Mercosur pentru, iată, în vederea summitului care are loc la sfârșitul lunii. Grupul meu nu este pentru această rezoluție. Uh, V-ați dat seama poate că din 90 eh, această regiune a fost zguduită politic. Paraguayul, eh, după lovitura de stat, a fost suspendat din Mercosur. Pe bună dreptate, Venezuela este membru acum cu drepturi de pline. Bolivia, Chile, iată, vor deveni membre Peru, Ecuador. Uh, Ecuadorul, uh, Ecuadorul sunt uh, asociate, iată, deci pe de o parte avem negocieri care au fost blocate, pe de altă parte schimbări politice profunde, iar din punct de vedere legislativ, dați-mi voie să observ ca raportoare pentru raportul pentru uh, biopiraterie care a fost votat săptămâna asta, Există o evoluție legislativă în unele țări, de pildă în Brazilia, în ceea ce privește proprietatea intelectuală și prioritatea dată acum softurilor libere uh, Dragi colegi, lucrurile evoluează rapid, negocierile rapide sunt contraproductive, deci noi suntem pentru mai multă integrare regională, pentru uh, negocieri între cele două blocuri, negocieri echilibrate și această soluție mi se pare evidentă. evidentă trebuie să reluăm negocierile de la început cu uh, actorii potriviți. Mulțumesc! Mulțumim și acum are cuvântul doamna Emma McClarkin. Dragi colegi, beneficiile potențiale ale unui acord între UE și Mercosur sunt enorme. O piață combinată pentru peste 800 de milioane de cetățeni. E regretabil totuși că acum nu progresăm. Au trecut aproape trei ani de la relansarea negocierilor. Ambele părți trebuie să beneficieze de sprijin politic pentru a avansa. Ambele părți trebuie să fie dispuse să-și deschidă piața într-o manieră care să fie în beneficiul tuturor și de aceea condamn măsurile protecționiste care uh, au fost întreprinse în anumite state din Mercosur. Și mai mult decât atât, uh, Argentina încalcă în repetate rânduri uh, normele OMC. Mi se pare că OMC ar trebui să emită o, să-i dea o sentință în favoarea UE. Există mai multe uh, cazuri deschise între UE și Argentina. Noi uh, uh respectăm dreptul, uh, noi, noi respectăm normele în vigoare, dar uh, același lucru nu este valabil și pentru ceilalți. Este inacceptabil și trebuie să încurajăm deschiderea piețelor. Uh, Așa că cer să nu se mai întreprindă acțiuni economice nejustificate. Mulțumesc. Domnul Dartmouth. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vorbesc despre Brazilia, care are un PIB de 2,48 trilioane de dolari. În comparație, uh, PIB-ul Marii Britanii este 2,43 de trilioane de dolari matematica ne învață că economia Marii Britanii este 97% din dimensiunile economiei braziliene. În comerț, 37% din comerțul Braziliei se efectuează cu alte țări din America Latină și America Centrală. Și este un volum comparabil cu cele 40% uh, ale Marii Britanii, comerț cu Uniunea Europeană. Însă există o diferență însemnată între Brazilia și Marea Britanie. Absolut nimeni din Brazilia nu crede că acest procent de 37% al Braziliei de comerț cu celelalte țări Mercosur eh, este vreun motiv întemeiat ca Brazilia să intre într-o uniune politică. Din contră, în Marea Britanie, politicienii profesioniști din eh, principalele partide repetă neîncetat că cele 40% de procente ale, de comerciale ale Marii Britanii cu Uniunea Europeană, care uh, sunt pe cale uh, de scădere, sunt o justificare de plină pentru ca Marea Britanie să se afle în Uniune Politică cu statele membre ale Uniunii Europene. Acest argument nu este doar bizar, și și vid de sens și absolut artificial. Și sper că va fi uh, respins pe viitor. Mulțumesc, domnul Scholz, acum. Domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Procesul de integrare din uh, America Latină este impresionant. Este un proces de emancipare de însemnătate globală. Și faptul că există uh, o atitudine constructivă față de acesta este foarte important. America Latină capătă o importanță din ce în ce mai mare în calitate de partener, după cum ați subliniat și dumneavoastră. Ei noi, practic, prin acest acord, să participăm la acest uh, proces și să-i sprijinim prin uh, negocieri bilaterale. Sunt uh, foarte încântat că Uniunea Europeană s-a înțeles cu uh, celelalte state din Mercosur, Brazilia și celelalte, să, în așa fel încât să existe o atitudine activă față de sistemul multilateral comercial și față de participarea la runda de la Doha. Dar pentru acest lucru e foarte important să revizuim doctrina în vigoare, pentru că acum uh, a obține doar interes economic uh, european nu mai uh, este singura posibilitate. Uh, Uh, pentru că în al doilea deceniu din secolul 21 integrarea globală impune să Uh, ținem cont de sarcini împreune. împreună. Trebuie ca toată lumea să aibă șanse, să aibă acces la educație, să luptăm împreună împotriva sărăciei, împotriva schimbărilor climatice. Iată, noi formule de comunicare. Grupul uh, meu uh, nu se poate declara pentru acorduri care ar închide portița în fața unui asemenea tip de nouă comunicare. Noile uh, decizii politice din Argentina și Brazilia arată foarte clar că în lumina crizei din Uniunea Europeană și din SUA există acum un nou spirit politic care vrea să uh, schimbe puțin realitatea. Ar trebui să ținem cont de acest subiect și să-l abordăm ca atare. Mulțumesc, doamna Dodds are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Aceste discuții nu, s-au, nu au fost încununate de succes până acum și ne bucură faptul uh, că Comisia ne-a informat în această dimineață în ceea ce privește starea de fapt. Domnule comisar, ne-a spus în această dimineață că discuțiile vor ajunge într-un punct în care va trebui să hotărâm dacă să facem un schimb de oferte în ceea ce privește accesul la piață pentru bunuri, servicii și acorduri de achiziții publice. Uh, Vreau să vă reamintesc în această dimineață despre impactul potențial a acestui acord comercial pentru Irlanda de Nord și alte țări unde agricultura este foarte importantă, mai ales sectorul car- cărnii de vacă. Acest acord va costa 13 miliarde de euro în domeniul agriculturii în Uniunea Europeană, un preț foarte ridicat, într-adevăr. Domnule comisar, ne puteți asigura în această dimineață că agricultura nu va fi sacrificată în momentul în care se vor începe sau se va lua decizia în ceea ce privește ofițerii uh, privind uh, prețul pieței. Ați spus în această dimineață că doriți un acord uh, echilibrat, cuprinzător cu Mercosur. Ne puteți asigura pe noi și pe fermierii pe care îi reprezint în Irlanda de Nord. Ne asigurați că în perioada, uh, vremurile de restriște de acum cu costuri ridicate, prețuri uh, și profituri scăzute, nu numai asta și și plafonarea bugetului și o propunere a Comisiei care nu pune accentul pe producția de alimente, ne puteți garanta că îi veți ocroti pe fermierii din Irlanda de Nord și din restul Uniunii Europene? Vă mulțumesc! Mulțumim și acum avem uh, vorbitorii înscriși în nume individual la cuvânt, domnul Christopher Fielner. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun pentru început că mă bucură faptul că Parlamentul European pare să se pronunțe în favoarea acestor negocieri. Bun, problema e una controversată, însă fapt este că dacă noi ne consolidăm relațiile cu țările Mercosur, avem multe de câștigat. Vorbim de 800 de milioane de oameni uh, din America de Sud și de Europa. Și, deci luați împreună. Bun, negocierile vor fi dificile, e vorba de protecționism care încă din nefericire există în agricultura europeană, dar e vorba și despre protecționismul existent în America de Sud când e vorba de producția industrială. Însă, tocmai de aceea cred eu că negocierile ar putea să aibă un rezultat pozitiv. Uniunea Europeană și țările Mercosur sunt complementare. Noi suntem uh, cel mai important uh, uh, cea mai importantă destinație de export pentru agricultură și multe din serviciile noastre și produse industriale sunt îndreaptă spre Mercosur. De aceea cred că prin acest acord am putea avea o șansă de câștig cu prețuri mai mici la produse agricole pentru consumatorii noștri și cetățenii din Mercosur ar putea să obține mai multe bunuri și servicii decât acum și la prețuri mai bune negocierile din păcate, cele care oferă cele mai mari posibilități de profit sunt și cele mai dificil de uh, finalizat. De aceea încurajez Comisia să nu cedeze și eventual să se gândească și la un plan B, la un plan alternativ, pentru că e prima oară că negociem cu întreaga regiune. De mult am negociat uh, cu Asia și știm că e dificil de negocia cu întreaga regiune. Deci poate defalcați puțin uh, negocierile și, de exemplu, individualizați Brazilia. Pentru că Acolo se află cele mai multe profituri pentru Europa, dar și ei au nevoie de produsele noastre. Așadar, poate uh, ar trebui să continuăm negocierile și cu un plan alternativ ca să nu intrăm în vreun impas. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Lang, acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Pentru mine, această dezbatere are trei fundamente. Odată, da, transmitem un uh, semnal că vrem să cooperăm cu țările Mercosur. Avem multe valori comune. Domnul Scholz făcea trimitere la similitudinile în lupta împotriva șomajului și împotriva sărăciei, exact ceea ce face guvernul din Brazilia acum. Există foarte multe similitudini, foarte multe legături economice și e clar că vrem un acord și vrem o cooperare consolidată. Acesta trebuie să fie primul semnal care rezultă în urma acestei dezbateri. În al doilea rând, să fie clar că trebuie să sortăm puțin elementele uh, negocierii. Și, în primul rând, trebuie să ne gândim care sunt acele state care vor să negocieze pe acordul de cooperare cu uh, Uniunea Europeană. Bolivia, Ecuador, ce se întâmplă cu ele, ce fac celelalte. E un lucru care trebuie uh, bifat foarte repede și în același timp trebuie să bifăm care este conținutul uh, negocierilor. Ce includem în coșul de negociere? Pentru că nu se poate uh, să venim cu pretenții care să fie diametral opuse. Deci trebuie să sortăm puțin elementele, acest lucru trebuie să se întâmple cât mai repede cu putință și apoi să tragem linie și să vedem care este rezultatul da sau nu. Dar nu se poate ca acest proces de negociere să întârzie cu 10 ani. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Renate Weber. Nu este în sală. Domnul Vlasac. Předsedo, pane komisaři, myslím, že si zde můžeme... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Cred că putem spune deschis faptul că viteza negocierilor cu Mercosur uh, este foarte redusă, iar rezultatele la care s-a ajuns uh, slabe. E adevărat că situația internă la Mercosur nu ne permite să avem așteptări prea mari, dar trebuie să încercăm. Parlamentul European ar trebui, deci, să sprijine un acord de liber schimb ambițios pe termen scurt. Trebuie să ne concentrăm și asupra respingerii măsurilor protecționiste. Argentina și Brazilia, mai ales în eh, industria auto, vitivinicolă, telecomunicații, iau măsuri eh, care nu se îndreaptă pe calea cea bună. Iată de ce avem nevoie de cooperare, avem nevoie de alias la OMC pentru a combate aceste semnale negative. Trebuie să ne concentrăm asupra Venezuelei, mai ales eh, faptul că această țară a aderat de curând uh, la Mercosur va complica lucrurile, dar ne putem uh, aștepta că va accepta acordul odată ce va, adres, ce va adera. Industria europeană are interese și în Venezuela, iar noi trebuie să ne adaptăm uh, negocierile în de acest lucru. Mulțumesc, domnul Oldrich Vlașac. Mulțumesc domnule președinte, domnule comisar. Țările Mercosur, asociate într-o Uniune Vamală, reprezintă un partener important comercial al Uniunii Europene. Încă din 2009, președintele brazilian de la oră uh, și-a arătat interesul în uh, a strânge relațiile cu Uniunea Europeană într-un acord comercial, deși negocierile continuă din 2010 și până acum. Uh, multe chestiuni încă nu au fost rezolvate. Noi ar trebui să subliniem astăzi uh, voința de a avansa pe calea negocierilor. Impulsul ar putea proveni tocmai de la viitoarea întâlnire din Santiago de Chile. Dacă schimburile comerciale între o piață de 500 de milioane de, de locuitori, adică uh, Uniunea Europeană și 300 de milioane de locuitori, Mercosurul, uh, se întețesc, atunci putem cumva să ieșim mai repede din criză și ar, ar fi foarte benefic și pentru țările din Mercosur să-și deschidă piețele pentru Uniunea Europeană. Cred că prietenii noștri sud-americani vor opta pentru o, o atitudine pragmatică și că vom încheia cu succes negocierile. Mulțumim domnului Pașca și acum are cuvântul domnul Ferreira. Vă rog. Obrigado. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule comisar. Comerțul ca idee abstractă ține cont de creșterea economică și locurile de muncă. Însă, dacă acesta este nereglementat, poate să ducă la distrugerea locurilor de muncă și poate de asemenea să afecteze mediul înconjurător. Deschiderea piețelor Mercosur în competiția globală include anumite contradicții și știm care sunt plusurile și minusurile pieței. Noi am apărat instituțional acest acord. Știm că există plusuri și minusuri, dar trebuie să vedem, trebuie să existe mecanismele corespunzătoare în aceste țări. Foarte multe guverne nu vor să renunțe la suveranitate și independență, apără interesul propriilor popoare sunt obișnuiți să aibă altfel de politici care duc spre dezastre sociale și economice. Nu vrem să impunem dezastre și din partea Europei acolo, de aceea trebuie să avem mecanisme corespunzătoare, să ne asigurăm că oamenii se pot apăra și noi să un compromis în principiile de acolo. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Brons! Uh, Deși nu sunt un entuziast uh, pentru Uniunea Europeană, trebuie să avem așa ceva, atunci să fie una cât mai europeană cu putință. Aceste negocieri între UE și Mercosur și alte asociații de comerț arată că Uniunea nu este concentrată exclusiv sau principal pe Europa, ci e globalistă. Are ambițiile tuturor cosmopoliților și neoliberalilor de a crea o lume nediferențiată în care bunurile, serviciile și uh, oamenii se vor mișca fără niciun fel de problemă. Rezultatul va fi nu numai că toate culturile distinctive vor dispărea, ci și standardele de viață vor coborî toate la același nivel. Nu va fi nivelul uh, pe care l-au acum europenii teoria comerțului internațional este că toată lumea se va îmbogăți. Asta nu e neapărat necesar uh, adevărat, uh, pentru că uh, sunt sectoare care se vor, nu se vor îmbogăți, ci din potriva. Mulțumesc, domnul Odi. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mercosurul a fost creat printr-un tratat și noastră aveți un mandat uh, care v-a fost acordat de statele membre din 1989. Uh, și de aceea mă întreb dacă n-ar trebui ca acest mandat să fie revalidat de către Consiliul de Ministri, pentru că de atunci condițiile economice s-au schimbat, au mai apărut încă 12 state membre și uh, Lisabona a tratat-o drept tratat uh, comercial. Regret faptul că nu toată lumea a participat la această dezbatere. Sentimentul nostru este că cele două blocuri merg spre un comportament de sfidare unul față de celălalt. Blocul Mercosur nu prea mai are încredere în uh, Uniunea Europeană din cauza dezordinii financiare și monetare și asta ne spun și ei. Președintele uh, Braziliei afirmă tot timpul că politica noastră monetară uh, este o problemă, dar nimeni nu reacționează. Comisarul Barnier ar trebui să-i spună că se înșală. Deci noi avem motive într-adevăr uh, reale de sfidare, pentru că au suspendat Paraguayul ilegal și n-am zis nimic. Adeziunea Venezuelei e ilegală, n-am spus nimic. Și justiția comercială nu poate, avea, nu poate funcționa pe baza acestui tratat. Uh, Insule Malvine, iarăși, sunt o problemă. Eu cred că ar trebui să verificăm dacă acest spațiu prezintă uh, garanțiile politice, economice și administrative, astfel încât să avem o încredere într-un tratat de asociere politică. Mulțumim, are cuvântul domnul Ianes Barnuevo Garcia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu voi fi pentru acest acord și mă bucură foarte mult că a fost încheiat acest acord ister, istoric. E un pas înainte pentru Europa și pentru America Latină, prin intermediul Mercosur. 800 de milioane de oameni sunt uniți într-un sistem foarte complex, ceva ce are nevoie de reglementare așa cum, și, așa cum stau lucrurile și în cazul comerțului. Dar în 2010, vicepreședintele spaniol a spus că atunci când tinerii pot să ajungă la un acord și s-a ajuns la un acord în Argentina cu doamna Fernandez, așa că negocierile au fost reîncepute. Așa că sper că în Chile tot femeile care sunt foarte practice și doamna Merkel, bineînțeles, înaltul reprezentat, președintele Argentinei, doamna Kirchner, ar trebui să găsească o formulă astfel încât aceste negocieri să fie repornite și să fie încheiate cu succes. Obstacolul nu e de natură tehnică, nu vorbim de o chestiune procedurală. Și după părerea mea, nu vorbim despre această țară sau cealaltă țară, ci vorbim de o lipsă de angajament politic la cel mai înalt nivel. Negociatorii din comisie spun acest lucru. Eu sunt președintea delegației ppe Mercosur și ni se spune că ce, de ce avem nevoie. Avem nevoie de șefii de stat și de guvern care să pună din nou tot procesul în acțiune. Și, domnule comisar, sper că într-adevăr lucrurile așa vor sta. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Elward. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult. Salut uh, ocazia de a-mi exprima încă o dată opoziția față de acest acord. Fermierii europeni vor suferi pierderi grave din cauza lui și cu toate acestea Comisia vrea să-i uh, sacrifice pentru a câștiga pe partea de, uh, de producție industrială și se spune că aceste câștiguri pe partea industrială vor uh, depăși pierderile agricole. Pe când experiența arată că astfel de situații, sectorul agricol este foarte grav afectat, se pierd locuri de muncă. Evaluarea de impact uh, spune că vor fi pierderi masive, mai ales în sectorul uh, creșterii de animale și în toate zonele agricole. Dincolo de aspectele economice, se afectează chiar securitatea uh, livrării alimentelor în Europa și se afectează modul de viață al comunităților rurale. Cei care se opun acestui acord sunt etichetați drept protecționiști. Dar să nu uităm că agricultura este un sector de creștere și este coloana vertebrală a economiei Irlandei și a multor alte țări europene și este baza noastră pentru siguranța alimentară în viitor. Prețurile, prețurile alimentare vor crește în anii următori foarte mult pentru că va crește și populația. Și agricultura poate să fie un motor de creștere economică și poate fi în beneficiul întregii Uniuni Europene. Le cer Uniunii, liderilor europeni și noastră, domnule comisar, să nu sacrificați agricultura europeană și să nu fiți uh, uh, orbiți de câștigurile pe care le puteți avea în alte sectoare pe spinarea fermierilor noștri. Mulțumesc, mulțumesc domnule, domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aici se spune că s-ar putea să deschidem cutia Pandorei pentru multe țări și pentru industria agricolă din multe state europene. Am avut ocazia în urmă cu câțiva ani să mă duc în Brazilia și să văd cu ochii mei că în ciuda a ceea ce ne spunea Comisia la momentul respectiv, în ciuda asigurărilor pe care uh, le aveam, că Brazilia era locul perfect pentru producția de uh, carne de vită, noi am găsit exact contrariul. la, în Brazilia și în Argentina, standardele sunt altele, nu sunt aceleași ca în Europa. Unele sunt mai bune. Deci trebuie să vedem cum evoluează sectorul. Alimentele produse acolo nu se ridică la standardele UE și eu nu o să mă răzgândesc aici. Uh, pentru că până la urmă nici Brazilia, nici Argentina și nici alte state nu uh, ajung la același nivel de calitate al uh, cărnii de vită ca Uniunea Europeană și carnea respectivă ar trebui interzisă în uh, Europa. Mulțumesc. Danke, Mulțumesc, domnul Angiurakis are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană pune presiune asupra Mercosur astfel încât aceștia să accepte în, în întregime acordul. E o parte din politica Uniunii Europene, imperialistă, care de obicei se manifestă prin forță brută. Uniunea Europeană încearcă să impună acum o privatizare pe piețele de acolo și să distrugă industria locală baza de producție este foarte afectată și intensificarea exploatării este și afectată, mai ales părțile mai sărace ale societății au de, uh, au de suferit. Uniunea Europeană în majoritate sprijină aceste monopoluri. Și totuși povara cade pe oameni. E foarte periculos și e un mod brutal de a proceda. Spun acest lucru pentru că acum există probleme cu guvernul Cubei, cu guvernul Venezuelei și în același timp a crescut foarte mult uh, competiția cu Statele Unite și țările BRIC. Mulțumim, doamna Köstinger are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uniunea Europeană are acum un acord cu Mercosur. De ani întregi am uh, tot depus eforturi în acest sens. Se pare că acum, din nou, am ajuns într-un impas în ceea ce privește negocierile. Pentru Uniunea Europeană, piețile deschise sunt importate și acordurile care se ducă la o deschidere bilaterală au o importanță foarte mare. Dar, în același timp, îmi pun următoarea întrebare. Dacă studiile și studii făcute de comisie ne arată că un câștig al industriei europene și economisiri ar duce de fapt la o pierdere pe partea agriculturii, o pierdere de până la 7 miliarde în Uniunea Europeană în sectorul agricol. Acest lucru ne spun studiile. Comisia ar trebui să fie atentă la acest fapt. Colegii au spus deja și despre, despre acest sector care nu trebuie să fie afectat. De aceea eu cer din nou Parlamentul European să existe capitole legate de durabilitate în uh, acest acord, să existe și cauze, clauze de salvgardare. Trebuie să existe standarde egale în ceea ce privește producția, mediul și așa mai departe. Domnule comisar, mai am și o întrebare ce spune Comisia despre aceste capitole legate de durabilitate în acordul cu Mercosur, pe care le cerem deja din 2011.

acordului. Mulțumesc. Danke. Herr Diaz de Mera. Mulțumesc, domnul Diaz de Mera. Președinte, în realidad... Mulțumesc, domnule președinte. Renegocierea a început în urmă cu trei ani și eu, bineînțeles, sunt în favoarea unei finalizări cu succes a, acestei, a acestui acord. Dar trebuie să spun câteva lucruri. Mercosurul este cel mai mare producător de alimente din lume. Și are și cea mai mare rezervă de energie din lume. Asta ar trebui să ne dea o idee despre, modul, despre cât de importante sunt uh, negocierile în, uh, pentru ambele părți. Anul trecut în Brazilia am văzut uh, limbajul pozitiv, dar lucrurile nu sunt chiar atât de clare. Domnule comisar, ne-ați spus ce s-a făcut până în acest moment. Ne-ați spus că am înregistrat progrese în ceea ce privește uh, reglementarea. Dar Cred că evităm subiectul principal, capitolul industrial și capitolul agricol. Acolo trebuie să facem uh, progrese în timp ce ne protejăm propriile interese și servicii. Și atunci vă întreb, domnule comisar, este a treia oară când vorbim despre disponibilitate politică și voință politică. Dar în Chile, uitați-vă la angajamentul politic uh, din partea Mercosur pentru a vedea dacă ei într-adevăr vor să, să semneze acest acord. Și după ce vă întoarceți din Chile, putem să discutăm împreună să veniți la noi și să avem o discuție și să luăm o decizie, să vedem dacă vrem să continuăm negocierile sau dacă analizăm posibilitatea de a avea acorduri bilaterale. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnul Mieschi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule de Gucht, Sper că uh, în timpul negocierilor uh, veți fi pregătiți să faceți, să luați decizii de compromis. Din nefericire, se pare că la negocieri nu au participat uh, profesioniști din partea Mercosurului sau al Comisiei și asta aduce la situația de astăzi. Să nu uităm de ridicarea taxelor antidumping care au dus la activități de dumping din partea Braziliei și Argentinei. Avem nevoie de negocieri profesioniste cu Chile. Dacă nu facem progrese reale în acordul uh, comercial cu Mercosurul, atunci să schimbăm echipa de negociere. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamna Iegle. Are cuvântul. Domnule președinte, mai ales după ce am uh, votat acest acord cu Peru, Columbia și America Centrală, trebuie să fim atent că relațiile sunt uh, relațiile cu Mercosur nu sunt scăpate din ochi. E clar că e nevoie de principii clare democratice, cum ar fi sta, standarde de mediu și sociale, care trebuie să fie respectate. Mercosur cu Brazilia fac parte din statele BRIC, prin economiile care se dezvoltă cel mai bine. Pentru Uniunea Europeană descoperim aici un uh, mare potențial de dezvoltare în ceea ce privește relațiile comerciale. Relațiile comerciale pot aduce un câștig pentru toți cei implicați dacă se respectă regulile jocului. Baza tuturor relațiilor externe ale Uniunii Europene trebuie să fie niște principii democratice. E important să ținem cont și de standardele internaționale în ceea ce privește mediul și munca produsele, în special cele alimentare din America, trebuie să țină cont de condițiile pe care le avem noi în Uniunea Europeană în ceea ce privește bunăstarea animalelor, normele de igienă și așa mai departe. Acest acord între EU și Mercosur, dacă vor fi respectate toate condițiile și dacă oamenii vor putea să propune, să profite de acesta în regiune, atunci va fi foarte bine. Mulțumim, are cuvântul domnul Capula Santos dai foarte mult, mi voie să încep prin a-l felicita pe domnul Vital Moreira, președintele Comisiei INTE, pentru observațiile pe care le-a făcut la începutul acestei dezbateri, pe care le susțin. Cred că putem fi cu toții de acord că trebuie să promovăm o mai bună integrare între diversele regiuni sau blocuri la nivel internațional. Și pentru că asta aduce la uh, pace, securitate și comerț uh, pe scena internațională. N-ar trebui să uităm că uh, în Mercosur, dinamicile create sunt unele pozitive pentru unele sectoare, dar negative pentru altele. Și atunci când vorbim despre aspecte negative, mă refer la impactul asupra oamenilor și dreptul lor la o viață demnă și la uh, muncă. Studiile arată că ar putea să existe și un impact pozitiv în, asupra industriilor din Europa care produc materii prime. Asta s-ar putea să aibă anumite dificultăți cu excepția vinului și uh, uleiului de măsline și deci în cadrul Mercosur industria este amenințată. Uh, sunt convins că, comisia, că Comisia va ține cont de rezoluția pe care o vom adopta astăzi cu o mare majoritate și o va folosi în mod constructiv, ținând cont și de, posibilele, uh, de posibilul impact al acestui acord. Mulțumesc! Mulțumim! Acum ne-a cerut cuvântul domnul Zalba Bidegain. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Europa are un uh, aliat comercial natural pe continentul american din motive culturale, lingvistice și din cauza tuturor legăturilor uh, pe care le știm. Și asta înseamnă că trebuie să continuăm să întărim relațiile noastre și să le dezvoltăm. Mercosurul este al patrulea bloc comercial al lumii, reprezintă 80% din uh, PIB-ul regiunii și acoperă aproximativ 250 de milioane de oameni. După dificultățile trecutului și pe reluarea negocierilor în 2010, acum trebuie să avem uh, un compromis care să ne ducă spre un acord uh, pentru o piață stabilă și pentru o întărire a relațiilor noastre. Un acord care să aducă beneficii ambelor părți. În tot procesul de negociere, Parlamentul și-a demonstrat angajamentul în această direcție și trebuie să uh, colaborăm pentru a realiza cel mai bun rezultat posibil. Dați-mi să vă dau un exemplu despre potențialitățile acestui acord, investiții. Investițiile străine directe ale Uniunii Europene în Mercosur, în zona Mercosur, în țările Mercosur, sunt mai mari decât investițiile noastre directe în China, India sau Rusia. Dacă putem să stabilim un cadru care să protejeze și să promoveze aceste investiții, vom face progrese. Eh, date fiind eh, legăturile din ce în ce mai puternice economice și provocările transfrontaliere, este extrem, extrem de important să dăm dovadă de voința politică de a merge mai departe și de a rezolva dificultățile pe care le avem în negocieri și să încercăm să ajungem la un acord benefic pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Giovanni Domnule președinte, în lumina lungilor negocieri care nu au avut succes în ultimii doi ani, există anumite lucruri pe care putem să le învățăm. și care sunt problemele legate de uh, subiectele agricultură, subiectul agricultură, pentru că ei vor să vadă un spațiu de desfacere din ce în ce mai uh, mare în Europa pentru produsele lor, în timp ce noi vrem să ca ei să dea dovadă de mai multă deschidere în ceea ce privește produsele procesate și serviciile. Și ca atare am avut un fel de război pe tema asta. Riscurile sunt foarte mari acum. Sunt riscuri care îi afectează puternic pe agricultorii noștri. sectorul agricol european ar putea să aibă de suferit foarte mult aici și noi decidem pe o nouă politică agricolă comună bazată pe produse de mare calitate pentru consumatorii noștri. Pentru că asta este un element cheie și trebuie să ne asigurăm că competitivitatea acestor produse nu este subminată pe piețele europene. Deci sper că aici și în toate celelalte acorduri bilaterale pe care le negociază Uniunea, sectorul agricol european nu va fi sacrificat pe altarul unui acord forțat. Ceea ce s-ar putea să se întâmple aici între Mercosur și uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Danton. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în mod natural, două mari blocuri economice, cum sunt Uniunea Europeană și Mercosur, au interesul unor relații de parteneriat clare. Avem așadar interesul să obținem un acord. Însă, așa cum s-a spus deja, doresc să vă atrag atenția asupra evoluției Europei și evoluției continentului sud-american față de momentul în care vi s-a dat acest mandat de negociere. Nu mai avem de-a face cu aceeași economie, nu mai avem de-a face nici măcar cu aceiași oameni și Uh, ar fi legitim din partea noastră a Parlamentului să vă spunem că este necesar să vă renegociem mandatul. Ați putea noastră în cadrul negocierilor actuale să ne dați asigurări în ce privește măsurile de reciprocitate pe care le cerem din toate, uh, din toate puterile noastre pentru protecția consumatorilor. Pentru că am văzut în ultimele luni că aceste țări din America de Sud n-au niciun fel de rușine să aplice măsuri protecționiste atunci când asta le convine măsuri financiare, pe când noi luăm măsuri sanitare, măsuri care protejează consumatorul european. Știm că consumatorii noștri europeni sunt uh, foarte interesați de calitatea produselor pe care le consumăm. Mulțumesc, domnul Galtfelder. Yeah, okay. Vă rog să schimbați microfonul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că nu are niciun sens să continuăm negocierile cu Mercosurul. Am ajuns într-un impas, există obstacole politice din care vin din partea Mercosurului, naționalizează companiile europene și pun la îndoială integritatea teritorială a unor anumite state membre. Cred că trebuie să admitem faptul că acest acord pur și simplu nu funcționează. Primul mandat de negociere nu a fost foarte clar. Trebuie să continuăm negocierile cu țările cu care avem o șansă să ajungem la un acord. Și pentru aceasta avem nevoie de un nou mandat de negociere, un nou mandat care să țină cont de uh, specificitățile produselor noastre agricole, bunăstarea animalelor și așa mai departe. Nu putem continua să negociem sub prezentul mandat. Mulțumim, doamna Heranz Garcia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, comisar. Uniunea Europeană și Mercosurul trebuie să meargă mai departe în interesul ambelor părți. E logic să îmbunătăeti comerțul, dar trebuie să nu uităm riscul de a deschide piaa internă către exporturi din acele țări în special atunci când vorbim despre exportul de carne de vită și de pasăre. Direcția Generală pentru Agricultură a analizat un studiu, de fapt a realizat un studiu care nu ascundea implicațiile acestui acord cu Mercosur, Mercosur în ceea ce privește sectorul agricol veniturile din agricultură ar uh, scădea în uh, statele membre și uh, S-a estimat că s-ar pierde aproximativ 33.000 de locuri de muncă în Europa și dacă vă uitați la prognozele uh, asociațiilor de agricultori, ele sunt și mai pesimiste decât prognoza Comisiei. Nu cred că este momentul acum să creștem importurile din acele țări fără a avea o uh, cerere, solicitări clare uh, în ceea ce privește reciprocitatea. Bineînțeles că toate astea se leagă și de politica agricolă comună pe care o negociem acum. Mulțumesc! Trecem acum la intervențiile spontane în procedura Catch the Eye. Doamna Patraon Neveș are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, acordul de liber schimb ar putea aduce o contribuție semnificativă la dinamizarea economiei și crearea de locuri de muncă. Dar, din nefericire, așa cum s-a întâmplat prea des, agricultura a fost o monedă de schimb în aceste negocieri și uh, posibilul acord uh, cu Mercosurul ar uh, afecta foarte mult agricultura din Europa. Trebuie să spunem foarte clar acest lucru. Trebuie să respingem acest acord pentru că fermierii europeni deja au pierdut foarte mult din veniturile lor și li s-a prăbușit uh, nivelul producțiilor. Întreaga industrie agroalimentară uh, este afectată și, de asemenea, consumatorii trebuie să aibă garanția că alimentele pe care le consumă sunt de înaltă calitate și că au fost produse fără să fie chinuite animalele în mod inutil. păstrarea puterii agriculturii europene este foarte importantă pentru că ne garantează independența alimentară și e foarte importantă pentru strategia noastră politică. Aceste aspecte trebuie să fie uh, luate în seamă când negociem. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Luis Paulo Alves. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Comisia nu poate să închidă ochii în cadrul acestor negocieri față de rezoluția din martie 2011 legată de sectorul agricol din Europa și impactul său asupra comerțului internațional și viceversa. Din păcate, negocierile cu Mercosur nu țin cont de asta. Vorbim de un rol strategic al Europei, nu ar trebui să fie doar așa un uh, punct de negociere, una tu pentru a accesa piețele industriale ale partenerilor noștri comerciali. Avem probleme cu veniturile agricultorilor, avem probleme cu siguranța alimentară, se renunță la o cantitate din ce în ce mai mare de teritoriu agricol, de pământ agricol în Europa și nu putem lăsa lucrurile să continue. Și trebuie să rezolvăm problemele

Uh, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă surprind foarte mult observațiile care au fost făcute din partea tuturor grupurilor politice. Cred că există o majoritate în acest Parlament pentru niște negocieri care să aibă un rezultat bun cu Mercosurul. Dar trebuie să avem abordarea bună și aceasta e problema. Mercosurul în 2010 a insistat să redeschidem negocierile. Am făcut o muncă importantă, așa cum vă spuneam în introducerea mea, însă se pare că există o lipsă de voință politică, de manevră politică pentru a face oferte în acest moment. S-a pierdut tot? Nu cred. Recent, brazilienii au făcut un nou sondaj în ceea ce privește comunitatea industrială. Și, de fapt, evaluarea industriei era mult mai uh, benefică decât a fost ea acum un an sau doi ani, așa că nu mergem neapărat într-o direcție greșită. Uh, dacă vom putea sau nu să deblocăm acum negocierile, trebuie să vă spun că nu știu. Aștept reuniunea de la Santiago să vedem dacă acolo vom putea aduce mai multă lumină asupra acestui subiect. S-au pus foarte multe întrebări legate de agricultură. Nu mă surprinde nici acest fapt. Însă, de ce credeți totdeauna că agricultura va fi cea sacrificată? Și de ce spuneți întotdeauna că nu suntem o monedă de schimb? Un asemenea acord comercial în mod clar va trebui să fie echilibrat pe mai multe sectoare și agricultura e un sector, unul foarte important, nu singurul sector. Nu se poate face un acord numai pe produse de agricultură sau numai pentru produse industriale sau servicii. Totul trebuie să fie luat împreună. Și bineînțeles, trebuie să se atingă un echilibru și trebuie să se discute cu Parlamentul și Consiliul. De ce avem această poziție? poziție atât de defensivă. Deși pot să înțeleg că foaia de parcurs în ceea ce privește produsele, de agri- produsele agricole merge în direcția bună, avem pentru prima oară un surplus în ceea ce privește exporturile agricole. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Așa că să nu mai fiți atât de defensivi și prin exemplul cu milioane de locuri de muncă vor fi pierdute, eu nu cred că e adevărat. Cred că putem ajunge la un acord sensibil cu Mercosurul dacă există voință politică și avem posibilitatea să facem așa. Aceasta e chestiunea de bază. Foarte mulți europarlamentari au făcut referire și la un plan B, un plan de rezervă. Nu avem un plan de rezervă în acest moment. și nu cred că un număr din țările Mercosur au un plan B. În acest moment nu e pe ordinea noastră de zi. Ce se va întâmpla în viitor nu știm, dar acum mai discutăm în, despre, pe de o parte, Uniunea Europeană, pe de altă parte, Mercosur. Însă timpul se scurge și sunt de acord cu domnul Morea, care spune că nu putem să o tărăgânăm la nesfârșit. Ei trebuie să se gândească bine, să ne spună ce își doresc cu adevărat și ce sunt dispuși să facă astfel încât să ajungem la un acord între acest între aceste foarte importante parteneriate economice și politice. Haideți să așteptăm reuniunea de săptămâna viitoare de la Santiago și la întoarcere vă voi spune ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! În încheierea acestei dezbateri, au fost trimise cinci rezoluții pe care le vom vota astăzi. Dezbaterea la acest punct de pe ordinea de zi s-a încheiat cu acestea și vă fac acum două comunicări din partea prezidiului. O comunicare are de a face cu faptul că Există o cerere a autorităților germane în ceea ce privește ridicarea imunității domnului Jürgen Kreutzmann, conform articolului 6 din regulamentul de procedură. Această cerere va fi uh, prelucrată de Comisia Jurii.